doze vor fi incluse, atunci va fi un lucru benefic atât pentru noi cât și pentru partea mauritaniană. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Această dezbatere se încheie și votul va avea loc la următoarea sesiune plenară. Următorul punct de pe ordinea de zi este o uh, întrebare cu solicitare de răspuns oral în legătură cu strategia UE pentru regiunea Atlanticului. Domnul Caras are cuvântul. Domnul Cadec îmi cer scuze. Doamnă, vreți cuvântul? I, nothing, nothing else. I'm sorry. Okay, fine. Please, Alain, you can continue. Puteți continua, domnule Cadec. Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, mai întâi mulțumesc doamne comisar Damanachi pentru că a venit să răspundă la această întrebare orală privind strategia UE pentru regiunea Atlanticului. În iunie 2010 am solicitat elaborarea unei strategii europene pentru regiunea Atlanticului până în iunie 2011. Împreună cu mai mulți colegi am luat inițiativa de a pregăti o întrebare cu solicitare de răspuns oral cu privire la această strategie. Ea a fost semnată de peste 50 de deputați din tot grupul pentru că, uh, cărora le mulțumesc pentru sprijin. În numele Comisiei de Dezvoltare Regională vom uh, depune totodată și o moțiune. Mulțumesc tuturor colegilor pentru cooperarea care a dus la obținerea unui consens foarte larg. Mulțumesc totodată și colegilor care au contribuit la îmbogățirea acestui text cu propriile amendamente. Regiunea Atlanticului este marcată de caracteristici specifice. Este vorba mai întâi de un spațiu maritim dinamic, desigur, grație transportului maritim, pescuitului sau energiilor marine. Este totodată un spațiu și un mediu fragil care, pe care trebuie să îl conservăm și care este supus consecințelor schimbărilor climatice. Este totodată un spațiu periferic al Uniunii Europene marcat de probleme de accesibilitate și de conectivitate și uh, cu un număr destul de redus de mari centre urbane. Din aceste caracteristici decurg problematici care transcend frontierele naționale și uh, unde trebuie să căutăm răspunsuri la scară europeană. Rezoluția Parlamentului solicită Comisiei să propună uh, ca strategia pentru regiunea Atlanticului să ia forma unei strategii integrate care să se ocupe atât de problematicile maritime cât și de cele teritoriale. Dimensiunea maritimă este esențială, fiindcă teritoriile atlantice sunt uh, vecine cu marea. Astfel, trebuie să încurajăm genul acesta de politici. Dimensiunea ter- teritorială este și ea la fel de importantă. Ea se referă la problematici pe precum dezvoltarea zonelor urbane și rurale sau consolidarea anumitor legături. Strategia pentru regiunea Atlanticului se poate înscrie în obiectivul de cooperare teritorială al politicii de coeziune, bazându-se pe o abordare integrată, transversală și teritorială. Va fi vorba despre o mai bună coordonare a politicilor între diversele niveluri de guvernanță, ținând seama de problematici uh, pertinente. Strategia trebuie deschisă tuturor regiunilor Uniunii Europene, inclusiv sub bazinele adiacente, iar regiunile ultraperiferice cu, până la Micronezia. Trebuie totodată să ținem seama de dimensiunea externă a strategiei, în special în domeniile securității și supravegherii maritime și a relațiilor comerciale internaționale. Strategia pentru regiunea Atlanticului trebuie să favorizeze o mai bună coordonare a obiectivelor și a mijloacelor, fiind strâns legată cu strategia Uniunii Europene pentru 2020 și cu viitoarele politici comunitare pentru 2014. Nu trebuie să cheltuim mai mult, ci mai degrabă să cheltuim mai bine. Pentru acest lucru, strategia va trebui să fie bine articulată pe politica regională și pe politica maritimă integrată. Totodată, ea va trebui să caute sinergii cu alte politici, cum ar fi rețelele transeuropene de transport, politica comună pentru pescuit, turismul, protecția mediului, politica privind energia sau chiar programul cadru pentru cercetare și dezvoltare. Strategia va trebui pusă în aplicare începând din 2014, coordonată cu viitorul cadru financiar plurianual. Dimensiunea teritorială a strategiei va contribui la coeziunea teritorială a Uniunii Europene, în special prin uh, o acțiune care trebuie să găsească strategii cu politicile maritime pentru a dezvolta legăturile din aceste regiuni. Este indispensabil consolida, indispensabilă consolidarea legăturii între nord și sud, mai ales prin punerea la punct a unor uh, autostrăzi ale mării din Andaluzia până în Scoția. Totodată trebuie să dezvoltăm și rețelele de transport din est în vest pe modelul liniilor feroviare de mare viteză. Trebuie să stabilim un plan de acțiune concret pentru a asigura punerea în aplicare coordonată cu politicile europene începând din 2013. Trebuie să avem în vedere partenerii vizați, în special autoritățile publice regionale și locale și organizațiile societății civile. Cooperarea în cadrul strategiei pentru regiunea Atlanticului va depinde de actorii implicați. Prioritățile politice definite în acest cadru trebuie așadar să uh, ajungă la un consens. În acest uh, sens, grupul european pentru cooperare teritorială va fi important pentru asigurarea coordonării. Iată în câteva cuvinte rezultatul reflexiilor cu privire la această strategie. Vom uh, asculta cu atenție propunerea Comisiei și dorim să ne aducem o contribuție concretă și precisă. Doamnă comisar, puteți să ne spuneți care sunt prioritățile Comisiei și cum aveți în vedere punerea în aplicare a acestei strategii și ce măsuri, în care măsuri veți ține seama de propunerile Parlamentului? Și pentru că e mai bine să te repeți decât să te contrazici, repet, suntem la Strasburg. Vă mulțumesc. Mrs. Damanaki, you have the floor. Doamna Damanaki, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului Cadec pentru inițiativa sa și salut și ideile exprimate. Mulțumesc și eurodeputaților care au semnat uh, întrebarea cu solicitare de răspuns oral. Acum pregătim o strategie maritimă pentru Atlantic și aș dori să vă informez că sunt hotărâtă să propun o strategie bine țintită pentru ca temele maritime să fie foarte importante pe ordinea de zi. Zona Atlanticului este extrem de importantă ca patrimoniu și ca mediu. Am încurajat toți, toate părțile interesate, inclusiv uh, regiunile costale de coastă ale Atlanticului și regiunile locale să susțină strategia și am primit susținere considerabilă în faza pregătitoare încurajez în continuare părțile implicate să se implice în proceduri, pentru că va fi un lucru vital pentru succesul strategiei. Ce ne-a arătat uh, consultarea publică până acum? Am văzut că există o identitate atlantică. Am văzut de asemenea că părțile interesate salută o abordare care să țină cont de Eh, caracteristicile geografice, economice și regionale. Susțin și măsuri care să unească statele de coastă în teme cum ar fi supravegherea maritimă, cunoștințele maritime, gospodărirea apelor și uh, proiectul de directivă cadru în legătură cu strategiile maritime vom putea identifica priorități pentru acțiuni comunitare în domeniul dezvoltării regionale și al cercetării în următoarele luni. Strategia pentru Atlantic va avea obiective politice clare, permițând uh, beneficii reciproce între toate sectoarele, cu prioritatea cheie de a crea locuri de muncă la nivel local. Pentru acest lucru avem nevoie de o angajare completă și o participare activă din partea statelor, statelor membre și a regiunilor maritime și a industriilor. De asemenea, membrii Parlamentului European trebuie să susțină aceste idei în circumscripțiile lor. Doamnelor și domnilor, pentru a asigura o vizibilitate maximă, propun să planificăm adoptarea acestui proiect după discutarea um, politicii comune de pescuit. Astfel, inițiativa va beneficia de atenția pe care o merită și vom putea beneficia și de noua politică uh, de pescuit. Parlamentul European trebuie să își exprime poziția și el. De aceea, consider că strategia pentru Atlantic va va ajuta la promovarea unei dezvoltări durabile în regiune prin promovarea locurilor de muncă. De asemenea, va contribui la atingerea obiectivelor politicii comune de pescuit și uh, se vor înregistra progrese în protecția mediului și dezvoltarea economiei maritime în mod durabil în aceste regiuni vitale. Mulțumim, doamna comisar. Domnul Van Nistelrooy, două, două minute. Domnule președinte, vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Cadec, pentru inițiativa noastră. Vă felicit. Uh, o lansați tocmai atunci când este necesar. Și vă mulțumim și dumneavoastră, doamnă comisar, pentru această inițiativă privind o nouă strategie maritimă pentru regiunea Atlanticului. Dacă examinez documentul, constat în primul rând că Eh, documentul se adresează acelor domenii care pot fi îmbunătățite. Deci nu este vorba de crearea unor noi structuri, ci este doar vorba de eh, eh, cooperarea mai bună a zonelor de coastă, intrastatal, dar și interstatal, deci nu se dorește o intercalare a unui nou nivel de coordonare între uh, Parlament, uh, Comisie și statele membre. Eu cred că această observație preliminară este importantă. Acum, ce se dorește, uh, de fapt, în această strategie? Uh, se dorește mai întâi o coordonare, o corelare a diferitelor căi de transport, uh, est-vest, nord-sud, încadrarea Uh, aceste strat, noi strategii în obiectivele generale ale uh, strategiei UE 2020 și dacă adunăm la un loc toate aceste chestiuni, observăm că, pe de-o parte, sigur, trebuie să susținem zona Atlanticului european. Uh, dar vă spun ca eurodeputat al, din țările de jos, avem Atlantic Arc, avem uh, regiunea dunăreană. Uh, ce mai lipsește? Mai, mai, mai lipsește o, o nouă strategie pentru altă mare la care suntem riverani împreună cu, cu, cu Germania și cu Norvegia? Deci, mă întreb dacă lucrăm deja prin uh, astfel de macro-regiuni, nu nu, nu vom lăsa pe din afară oarecare alte probleme. Poate că Consiliul uh, pentru Marea Nordului, care se va întâlni la sfârșitul săptămânii, va putea să facă și el niște uh, propuneri. Mulțumim, uh, domnul Lasta, un minut. Comisaria. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Strategia Uniunii Europene pentru Marea Baltică ne reamintește faptul că aici intră și arcul arctic și aș dori să uh, vă vorbesc de, din această perspectivă și de regiunea mea, în Cantabria, în Spania. Toată lumea lucrează uh, ținând uh, seama de conferința regiunilor marine periferice din 1999 și cred că a venit timpul să elaborăm o strategie europeană, o strategie pentru Atlantic odată și pentru totdeauna. Uh, o strategie care să se plieze foarte bine pe 2020, uh, să încurajeze dezvoltarea durabilă rurală și urbană, să aducă progrese în turism, în transportul maritim și în formarea persoanelor. Totodată, pentru îmbunătățirea accesului la regiunile noastre, trebuie să dezvoltăm noi autostrăzi marine. Putem îmbunătăți și comunicarea la nivelul infrastructurii, tehnologiei informației și uh, stabilirii de rețele. Aș dori să uh, felicit uh, CGPM pentru activitatea sa, pentru că acum avem un model de dezvoltare cu adevărat durabil pentru Uniunea Europeană. Acest lucru este important pentru regiunile din arcul atlantic, dar nu doar pentru ele, ci și pentru Uniune per total. Domnul Ture, două minute. President, Frau Comisarin. Domnule președinte, doamna comisar, stimați colegi, stimați colegi, strategia pentru Marea Baltică a fost uh, doar uh, Uh, începutul unui proces, am trecut apoi la zona Mării Negre și acum trecem la regiunea uh, Atlanticului. Eh, susținem această eh, abordare macroeconomică și macroregională, pentru că eh, sigur că dorim să avem în vedere în primul rând aspectele maritime și ale pescuitului, dar vorbim și de biodiversitate și nu în ultimul rând vorbim de sinergii între statele membre ce pot fi exploatate și în al doilea rând Uh, vorbim despre o consolidare a uh, relațiilor cu partenerii transatlantici, cu Norvegia, cu Islanda, cu uh, Statele Unite ale Americii și vorbim în al treilea rând de o interconectare mai bună a diversilor actori vizați din aceste regiuni de coastă. Deci este, de aceea cred că este foarte important ca statele membre, ă, societatea civilă, ă, locuitorii din aceste regiuni să fie mai bine interconectați astfel încât această strategie să fie să prindă viață, pentru că nu vrem o nouă instituție, nu vrem noi foruri de coordonare, vrem vrem să mergem mai departe cu a, bugetele deja existente și nu vrem să le creștem pe acestea, dar, pe, pe acestea, dar credem că există încă a, un potențial de sinergii care ar putea fi exploatate. A, știm că bunurile lumii ajung în Uniunea Europeană pe calea Atlanticului în primul rând, de aceea impactul economic este foarte important și nu în ultimul rând Atlanticul este o, un biotop care oferă și resurse proprii foarte importante. Deci, iată foarte multe argumente în favoarea unei strategii elaborate pentru regiunea Atlanticului. Mulțumesc, doamna Levin. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru foarte mult timp mările și apele noastre nu au fost gestionate, ci uh, au fost supuse unor conflicte în legătură cu pescuitul, în legătură cu agricultura, transportul maritim și așa mai departe. Regiunile și strategiile, cum ar fi strategia pentru Atlantic sau pentru Marea uh, Baltică, ar trebui să uh, ajute la coordonare. Majoritatea politicilor sunt decise la nivel european, cum ar fi pescuitul sau agricultura. Însă, statele membre sunt încă responsabile pentru mediu și de aceea consider că o asemenea politică integrată are un rol foarte important și o planificare a speciilor maritime ar putea să fie extrem de importantă. Cooperarea cu alte state din zona Atlanticului este și ea esențială, de exemplu, pentru a scădea numărul de uh, deșeuri microscopice plastice sau pentru a ne asigura că regulamentele de mediu și de pescuit sunt controlate și aplicate în mod corect, trebuie să avem o cooperare în urma cărora, căreia va, vor beneficia toate sectoarele. De aceea, obiectivele de mediu nu țin doar de mediu, ci de o uh, regiune a Atlanticului prosperă. Vă mulțumesc, domnul Vlașac. Două minute. Aici, pani comisar Școda. Domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor, după cum putem vedea, strategia pentru Marea Baltică a constituit o sursă de inspirație și pentru alte regiuni, cum ar fi regiunea țărilor dunărene și iată acum avem și un început de strategie pentru regiunea Atlanticului. Atlanticul este o regiune foarte specifică Timp de mai mulți ani, uh, Uniunea Europeană s-a îndreptat uh, spre Atlantica, spre o zonă de interfață pentru cooperare economică. De asemenea, uh, face parte din programul de cooperare teritorială de la capitolul 3, obiectivul 3 și respectiv la 3B. Este important ca strategiile noastre să dobândească o uh, dimensiune transfrontalieră pentru a avea a crea astfel accesul spre alte regiuni, dar în același timp pentru a putea integra din punct de vedere economic regiunile periferice. De aceea, cred că este de dorit să fie examinate uh, Uh, beneficiile programelor de până acum în aceste regiuni și doar apoi să elaborăm o nouă strategie pentru această regiune. Să nu uităm în același timp să includem uh, elemente transatlantice. Pentru că ne place sau nu ne place, uh, suntem, facem parte din spațiul euroatlantic care are valori comună. Dorim ca de ambele părți ale Atlanticului să existe o liberă circulație a capitalului, serviciilor și cetățenilor. Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană au politici complementare care de multe ori însă nu sunt coordonate. De aceea trebuie să pavăm calea unei uh, cooperări uh, mai bune între cele două maluri ale Atlanticului pentru a coordona mai bine eforturile pe care Uniunea Europeană le întreprinde în zona Atlanticului. Acestea nu trebuie să se limiteze doar la măsuri uh, voluntare. Mulțumesc. Doamna Svensson. Tack, herr talman. När det gäller Atlantregionen... Mulțumesc. Domnule președinte, când vorbim despre regiunea Atlanticului, vorbim despre două chestiuni importante pe care aș dori să le menționez acum. Evident, este problema ecologică, durabilitatea zonelor piscicole și Trebuie să ne asigurăm că acordurile de pescuit, cum e cel cu Maroc, de exemplu, se respectă. În cadrul pescuitului, 70% din captură reprezintă pierdere, dar și în cadrul Uniunii Europene, uh, este adevărat că importăm cantități mari de pește care se și consumă în Uniune și acest lucru are repercusiuni și asupra statelor sărace, fiindcă ele nu au acces la proteinele din pește. Și atunci întrebarea pe care aș dori să o adresez este ce se întâmplă atunci când Uniunea Europeană nu își uh, renoiește acordul cu Maroc, de exemplu. Evident, acest lucru este important atunci când vorbim despre regiunea Atlanticului și resursele de acolo. fiindcă în 1975 Marocul a uh, invadat Sahara Occidentală și este vorba de o formă de o ocupare care va afecta ceea ce se întâmplă și cu resursele piscicole de acolo. Cred că trebuie să abordăm această problemă, să vorbim despre durabilitate. Totodată, după cum spuneam, această strategie uh, trebuie să țină seama și de drepturile populației, de drepturile oamenilor, pe care trebuie să le respectăm și în Uniune. A făcut referire la alte politice din politica comună de pescuit, eh, care reprezintă un dezastru. Stocurile de pești din Atlantul de Nord au fost uh, distruse de către aruncarea uh, peștilor pescuiți peste bord, ceea ce nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată niciodată. Nici nu mă mir că politica de pescuit a, a fost uh, salutată de către alte state care de-abia așteptau să uh, abia așteptau să intre în Marea Nordului. Avem nevoie de mai multe excludere teritoriale și nu de mai puțină exclu- mai multă excluziune teritorială și nu de mai puțină. Trebuie să ne asigurăm că, se, că sunt uh, uh folosite metode care nu uh, afectează uh, fundul uh, oceanului. Acum, uh, uh, pescarii uh, din Irlanda nu pot să pescuiască pentru că uh, se spune că traurele, traurele uh, afectează fundul mării. Însă, pescarii uh, danezi pot să facă exact acest, același lucru. Cât vor trebui să Uh, stea uh, pescare cu mâinile în sân în timp ce uh, mediul maritim va dispărea. Vă mulțumesc, domnul Mölzer. Atlantic region. Domnule președinte, regiunea Atlanticului, din punct de vedere economic și ecologic, este de maximă însemnătate pentru Europa. În ce privește aspectul ecologic, știm că curentul Golfului influențează în mod semnificativ clima din Europa. În ce măsură s-a modificat acest curent în ultimele decenii și ce ne va aduce acest lucru pe viitor, asta ține încă de discuțiile dintre de experți. În același timp, dacă observăm uh, uh, problema economică, atunci uh, deja planul uh, Columbiei de a realiza o legătură feroviară între Atlantic și Pacific ar putea să ne afecteze foarte mult relațiile transatlantice și va, va afecta în același timp și strategia pentru America Latina a Uniunii Europene. Să nu uităm că și din ce privește fluxurile de migranți, Atlanticul reprezintă o importantă uh, componentă. Să ne aducem aminte de, uh, de traficul de persoane care în 2005 uh, a, uh, a avut ca țintă insulele Canare. În următoarele luni, uh, de asemenea, s-ar s-ar putea ca uh, cele câteva zeci de mii de refugiați pe care am primit până acum dinspre Atlantic pe coastele noastre să se dovedească infim ca cifră față de ce urmează din partea de nord a Africii. Da? Uh, iar grija noastră ar trebui să fie să-i returnăm sau să-i cazăm pe acești refugiați cât se poate de apropiat de țara lor de baștină. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că uh, Comisia elaborează o strategie, o comunicare privind strategia pentru regiunea Atlanticului. Această regiune este caracterizată de faptul că este atât maritimă cât și terestră și totodată strategică. Conservarea resurselor a resurselor piscicole este un element important și trebuie ca și turismul să joace un rol important în acest sens. Fiind o regiune periferică și transportul este important, așa numita conectivitate, atât între statele din această regiune, cât și între ele și restul Europei. De aceea, autostrăzile marine și rețelele energetice trebuie să primească priori, state. În Galicia, zona de unde vin eu, mă gândesc și la legături de uh, feroviere de mare viteză cu regiuni mai îndepărtate. Nu cred că ar trebui să ne limităm la chestiuni maritime, pentru că această strategie trebuie să aibă în vedere și considerații de natură teritorială, inclusiv coeziunea socială și teritorială. Și uh, Așa cum spune rezoluția pe care o vom depune mâine, strategia aceasta este foarte strânsă cu strategia 2020 și dezvoltarea regională și perspectivele financiare. În sfârșit, trebuie să ținem seama de diversele administrații care există deja în regiunea uh, Atlanticului, inclusiv Junta Galicia și euroregiunea stabilită între Galicia și uh, regiunea portugheză vecină. Ei au fost primii în Uniunea Europeană care au stabilit un grup regional de cooperare te- uh, teritorială. Subliniez așadar necesitatea uh, unui dialog continuu între Comisie și aceste regiuni, uh, atât în ceea ce privește elaborarea strategiei, cât și continuarea sa. Doamna Grili, un minut. Coleg, je me du... Doamna comisar, stimați colegi, mă bucur de proiectul de strategie comună pentru Atlantic, pentru că trebuie să gospodărim resursele noastre ținând cont de caracteristicile specifice fiecărui bazin. În special, în ceea ce privește Normandia, vă uh, atrag atenția asupra caracterului specific al canalului, canalului Mânecii. Este un pasaj între Atlantic și Marea Nordului și Eh, pe acolo trece, mai mult, trec mai mult de 20% din navele europene. Eh, este vorba de flote de pescuit, de plăcere și așa mai departe. Eh, trebuie să ținem cont și de problema securității maritime și, și trebuie să ne gândim la nivel comunitar la o strategie care să susțină financiar uh, regiunea, pentru că în momentul actual există doar strategii bilaterale. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Gallagher. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, susțin tot ce s-a făcut până acum la nivelul Uniunii Europene pentru elaborarea unei strategii integrate a regiunilor atlantice. Există cinci state membre cu o coastă spre Atlantic. Dar dincolo de aceste cinci state membre, este foarte important din punct de vedere economic și ecologic ca Islanda, insulele Feroe și celelalte teritorii din nord să fie incluse în această strategie și ca această strategie să încurajeze cooperare din regiunile Uh, costale, regiunile periferice și insulare. Se estimează că până în 2015 peste 50% din electricitatea Uniunii Europene ar putea fi uh, produsă uh, în largul coastelor Atlanticului din resurse regenerabile. Mai sunt și alte avantaje economice care ar putea fi exploatate. Este o regiune care ar putea crește foarte mult, în special în ce, în special în ce privește uh, facilități uh, portoare și uh, marine în această regiune. Și, co- uh, și agricultura și alte sectoare ar putea co- uh, beneficia de pe urma cooperării între aceste uh, state și regiuni atlantice. Sigur că trebuie avută în vederea și uh, partea de pescuit, respectiv uh, politica comună de pescuit, uh, având în vedere că Atlanticul este poate cea mai bogată zonă de pescuit europeană. În ce privește siguranța marină, dar și supravegherea spațiului marin, mai sunt multe de făcut. Tocmai de aceea o strategie integrată va garanta uh, o mai bună sinergie între statele membre și, în fine, domnule președinte, acest lucru va îmbunătăți și activitățile de, de salvare și căutare în viitor pentru a combate uh, crima organizată în largul mării și traficul de ființe umane. Mulțumesc, uh, spune președintele, domnul Cernețchi. Domnule președinte, domnilor și domnilor, Rezoluția Parlamentului European privind strategia Uniunii Europene pentru regiunea Atlanticului este un pas înainte pentru a demonstra că Europa are nevoie de alți plămâni prin care să respire. Am auzit de strategia pentru Marea Baltică, de strategia pentru Dunăre, adoptată de președinția maghiară a Uniunii și acum este timpul pentru strategia pentru Atlantic. Această strategie cuprinde cinci state europene, dar ea este foarte importantă, chiar și așa. Ea nu poate fi doar un mijloc de sporire a resurselor puse la dispoziția acestor state, ci ea trebuie să folosească resursele furnizate de Uniune mai bine. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rosbach. Un minut. comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, aș dori să pun o întrebare comisiei dacă protecția mediului va fi un element esențial al strategiei. Să vă veți concentra pe prevenirea, pe prevenirea și eliminarea deșeurilor de plastic din Marea Nordului. Avem nevoie de o strategie în acest sens pentru că se acordă atenție pescuitului ilegal care uh, ascunde și tentative de exploatare petrolieră. Există și problema vaselor de croazieră, care au o uh, importanță în ceea ce privește poluarea în Atlanticul de Nord. Și o serie de alte elemente negative de care trebuie să ținem cont în strategia pentru nodul Atlanticului. La deversarea deșeurilor în mare trebuie să uh, facem față situației cu ajutorul unor studii științifice. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar, stimați colegi. Tratatul de la Lisabona uh, uh, consacră uh, problema și obiectivul coeziunii teritoriale. Acest obiectiv însă are nevoie de niște strategii care, care să țină cont de caracteristicile diferite alor eh, regiuni pentru a înfăptui teri, eh, coeziunea teritorială. Atlanticul este o regiune ehm, periferică cu regiuni problematice, eh, cu probleme de interconectivitate, o zonă fragilă, care este afectată și slăbită și prin modificările climatice, cu o activitate marină comercială foarte importantă um, și <clears throat> mulțumită acestor, acestei regiuni atlantice, avem practic cea, o, deținem cea mai mare zonă comercială din uh, regiune comercială din lume. Trebuie ca această regiune să fie susținută și nu mă refer doar la dimensiunea marină, ci și la dimensiunea terestră. Trebuie realizate sinergii între diferitele politici sectoriale pentru a crea valori adăugate în această regiune. Strate- strategia trebuie să țină cont de toate regiunile, inclusiv Madeira, Azorele, insule Canare și alte regiuni periferice, conectivitatea acestor regiuni cu vecinii dinspre continent trebuie să fie optimizată. Acest lucru va crește nu doar uh, economia acestor regiuni, ci va duce și la înfăptuirea mai bună a pieței unice. Este important ca uh, această strategie pe care o elaborați să uh, implice diferite niveluri, încl. Eh, inclusiv până la nivelul autorităților locale, de la diagnostic până la implementare. Mulțumesc. Mrs. Manner. Doamna Manner are cuvântul acum. Arvoisa puhemies, arvoisa komis... Domnule președinte, doamnă comisar, mai întâi dați-mi voie să-i mulțumesc domnului Cadec pentru această inițiativă excelentă care uh, se ocupă de dezvoltarea strategiei pentru regiunea Atlanticului. Este evident că avem nevoie de o asemenea strategie pentru viitor. Acest lucru a devenit clar și din ceea ce au spus antevorbitorii mei. Este o regiune uh, a Uniunii Europene foarte specifică, iar uh, pescuitul, transportul și alte aspecte trebuie soluționate. Acest lucru se poate face în cadrul unei strategii pentru regiunea Atlanticului, care să fie un fel de um, cadru de cooperare. Cooperarea regională a fost sprijinită încă din anul 1990. O parte din fondul de coeziune a fost folosit în acest scop. Aceste diverse strategii au luat naștere în cadrul președinției suedeze și sper ca ele să sporească cooperarea transfrontalieră și în viitor. Cred că cooperarea în domeniul energetic, al transporturilor și al afacerilor se poate dezvolta prin acest gen de strategii. Așa cum uh, sublinează moțiunea uh, de rezoluție, această strategie, la fel ca și altele, trebuie să se bazeze pe strategiile existente și pe fondurile existente. Nu este nevoie de structuri noi în cazul, uh, nici în cazul strategiei pentru regiunea Atlanticului toate regiunile și toți factorii implicați trebuie avuți în vedere pentru a elabora cele mai bune sinergii. Mulțumesc, domnul Kelly, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să pot interveni pe acest uh, subiect extrem de important. În special pentru că vin dintr-o jurisdicție de coastă. Această strategie a Atlanticului este încă într-un stadiu de proiect, însă are un potențial imens. Nu mă refer aici doar la aspectele maritime, ci și la cele teritoriale pe care le-a menționat domnul Milan Mon. Aș dori să pun accentul pe două idei, potențialul turistic și energia. 7% din Uh, turismul irlandez este maritim. Ar trebui să avem un obiectiv până în 2020 să dublăm această cifră pe toată coasta Atlanticului, în cele cinci state din implicate. În special în ceea ce privește pe tineri, există mai multe activități uh, pe, pe uscat și în mare. Uh, drumețiile, scufundările, pescuitul, Uh, observarea balenelor sau surfingul. Uh, aceste lucruri pot să fie uh, dezvoltate dacă zonele noastre vor coopera din punct de vedere al marketingului și dacă reducem birocrația. Până în 2050 vom avea nevoie de mai multe energii regenerabile decât avem acum. În ultimele săptămâni am văzut că prețul petrolului a crescut și uh, circumstanțele nu se vor schimba vedem că energia eoliană are un potențial foarte mare. Nu este eficientă financiar în momentul actual, însă este o, o perspectivă de viitor. Vă mulțumesc, domnul Alves, un minut. Domnule președinte, vă mulțumesc. Pentru Uniunea Europeană, ca actor global economic, este foarte important să aibă o strategie pentru zona Atlanticului pentru a putea desfășura întregul potențial al acestei regiuni este o regiune limitrofă cu multe regiuni, alte regiuni importante, Africa, America Latina, America de Nord. Această strategie pentru regiunea atlantică poate să uh, exploateze uh, potențialul uh, zonei doar dacă ținem cont de interconectarea cu aceste regiuni limitrofe. Tocmai de aceea trebuie să avem o abordare care să nu se concentreze doar pe regiunile periferice din Uniunea Europeană, ci să țină cont de contextul global. Trebuie să fie o strategie care, la care să participe și regiunile vizate, care să aibă și elemente importante de inovație în domeniul tehnologiilor verzi, în domeniul exploatării surselor de energie eh, din domeniul marin și așa mai departe. Mulțumesc! Doamna Irigoyen Perez, vă rog, un minut. Domnule președinte, domnule comisar, este un moment cheie în uh, modelarea viitoarei noastre politici de coeziune. În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, ea se concentrează nu doar pe aspecte socioeconomice, ci și pe chestiuni de natură teritorială. Coeziunea teritorială duce la dezvoltarea armonioasă a diverselor zone, astfel încât cetățenii să poată beneficia cât mai bine de regiunile, de specificitățile unei zone. Dar, pentru acest lucru, trebuie să progresăm și în domeniul cooperării între regiunile Uniunii care se confruntă cu aceleași provocări și aceleași probleme. Acesta este scopul pe care îl are în vedere strategia Uniunii Europene pentru regiunea Atlanticului, o strategie comună pentru provocări comune cu care se confruntă statele din regiune. Cercetarea marină, de exemplu, supravegherea marină și Provocările de mediu sunt câteva asemenea provocări. Pentru a ne atinge scopul, trebuie să adoptăm o abordare integrată și strategică ce să se plieze pe strategia 2020 și politicile europene pentru anii de după 2013, în special politicile regionale și maritime. Însă, în primul rând, doamnelor și domnilor, trebuie să ne asigurăm că strategia se bazează pe guvernanță renoită pe mai multe niveluri, în strânsă participare cu autoritățile locale și regionale. Statele membre, Uniunea Europeană și factorii implicați din sectorul privat, precum și membrii societății civile, inclusiv organizațiile și instituțiile interregionale. Mulțumesc! Trecem la Doamna Patra Neves, în cadrul procedurii Catch Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, strategia Uniunii Europene pentru Atlantic are un obiectiv principal. Să uh, vadă oceanele și mările Europei în mod integrat cu respectarea mediului. Există o serie de bazine implicate, însă toate aceste regiuni sunt uh, periferice. Există și legături istorice între statele de, uh, de coastă ale, ale, ale Atlanticului, lucruri care le unesc. Există și uh, localizarea geostrategică foarte importantă între Africa și Europa. Trebuie însă să protejăm și ecosistemele, să luptăm împotriva schimbărilor climatice și să asigurăm furnizarea de hrană și energie. Este o zonă foarte bogată în resurse. Sunteți de părere că proiectele tehnologice și de cercetare ar trebui să vizeze utilizarea durabilă a resurselor. În acest sens, avem nevoie de un observator european al a, profund al adâncurilor, care ar fi foarte bine să fie în insulele Azore. Domnul uh, Smith, mulțumesc, domnule președinte. Cred că există un consens uh, foarte clar că am putea să creăm un forum de încurajare a regiunilor și statelor de pe arcul Atlantic. Dar nu aș dori să facem chiar acum o prioritizare, pentru că observăm că există aici o, în instituțiile acestea un fel de predilecție pentru realizarea unor priorități. La alineatul 8, de exemplu, vorbiți despre interconectări cu energie regenerabilă din domeniul Atlantic. În Scoția putem, de exemplu, să contribuim esențial la exploatarea acestui potențial de la 9 la 11 vorbiți despre transportul marin și aici cred că putem uh, să facem foarte mult uh, în ce privește uh, <clears throat> acestea, dar trebuie să ne concentrăm, domnule președinte, pe obiective principale și să nu facem o listă, o inventariere de inițiative. Mulțumesc! Domnul pani comisar. Domnul Venslav, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-mi exprim toată susținerea, tot sprijinul pentru dezvoltarea zonelor maritime, oriunde ar fi ele, pentru că oceanele sunt o oportunitate de dezvoltare a transportului, a pescuitului, a resurselor energetice și a cercetării. Oportunitățile de management pe care le avem trebuie folosite cu grijă, dat fiind faptul că comunitatea joacă un rol important de paznic al mediului. Oceanul Atlantic este o resursă naturală de extindere economică. Dezvoltarea transportului marin ne cere să elaborăm o strategie mai bună pentru dezvoltarea strate- uh, regiunii Atlanticului, inclusiv a infrastructurii portoare. Mar- este marea care deschide poarta pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Smith. Mrs. Sanchez-Smith, you have the floor. Doamna Sanchez-Smith, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, stimați colegi, strategiile macroregionale se confruntă din 2005 cu probleme legate de Marea Baltică. Salut faptul că astăzi, mulțumit colegului meu, Alain Cadec, putem să inițiem o strategie ambițioasă pentru Atlantic. Avem nevoie de coordonarea sinergiilor și de o abordare integrată pentru a răspunde la problemele teritoriale. Și aș dori să insist pe două puncte. Cooperarea teritorială, obiectivul 3 al politicii de coeziune și uh, cooperarea transnațională care trebuie să susțină strategia prin coordonare, definire și pilotaj al proiectelor. Prin programele operaționale, statele membre trebuie să participe la acțiuni comune. Fără voință comună, strategiile vor rămâne doar teoretice. Dacă Europa nu poate să susțină ma- macroregiunile, nu va putea să facă față problemelor teritoriale transfrontaliere. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Damanaki. Damanaki, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea a fost foarte interesantă pentru mine și dovedește că inițiativa acestei întrebări cu solicitare de răspuns oral este una de succes. Câteva cuvinte, doamnă președinte, dacă îmi permiteți, în legătură cu strategia noastră maritimă. Strategia maritimă, în general, poate include foarte multe sectoare, dar noi ne vom concentra, ne vom concentra să realizăm uh, conexiuni între aceste sectoare. Deci este vorba de un spațiu marinim, maritim în care putem desfășura uh, activități de pescuit, de turism, de protecția medic, uh, mediului, de acvacultură, de exploatarea resurselor de energie regenerabilă. Deci este nevoie să realizăm legături între aceste sectoare și să depășim Uh, eventualele conflicte de interese. Planificarea uh, spațiului maritim pentru, pentru noi va fi foarte importantă. De asemenea, supravegherea mediului marin și extinderea cunoașterii noastre în domeniul maritim este foarte, foarte importantă. Deci nu creăm structuri noi. Și sunt de acord cu dumneavoastră, nu cred că avem nevoie de structuri noi. Avem nevoie de realizarea de legături între structurile deja existente. Și despre asta este vorba. Despre crearea unor uh, legături, unor linkuri între uh, structurile existente, între sectoarele deja numite. O a doua observație legată de comentariile dumneavoastră pe tema uh, uh, coeziunii teritoriale. Pentru o politică macroregională trebuie ca mai întâi Consiliul să facă o propunere în acest sens Comisiei. Deocamdată avem doar o propunere pentru o strategie maritimă. În iunie trecut a avut loc o decizie, s-a luat o decizie pe această temă și noi, evident, răspundem prin elaborarea unei strategii maritime, sperând în acest fel să contribuim la crearea unei abordări macroregionale în domeniu. În al treilea rând, domnule președinte, este nevoie de o abordare internațională, transfrontalieră. Sunt de acord cu dumneavoastră, cu aceea care ați spus că avem nevoie și de o bună coordonare cu vecinii noștri de ambele maluri ale Atlanticului. Trebuie să avem discuții bune și trebuie să creăm un mediu echitabil cu condiții eh, similare pentru toată lumea, pentru că doar așa putem avea succes. Încă o dată îi mulțumesc domnului Cadec pentru această inițiativă și vreau să vă asigur că toate sugestiile dumneavoastră vor fi avute în vedere și vă mulțumesc, domnule președinte. I've, uh, had one motion for resolution to wind up. Mulțumesc. Că de, închidem dezbaterea. Votul va avea loc miercuri la 11.30. Vă mulțumesc tuturor celor care ați contribuit la dezbatere și cu aceasta